de pe 22 octombrie. Iată citatul. Tăierea ilegală a pădurilor poartă vina pentru o cincime din emisiile de gaze cu efect de seră de origine umană, mai mult decât toate uh, navele, avioanele, autoturismele, camioanele și trenurile împreună. Astfel, uh, popoarele Uh, indigene sunt forțate să-și uh, părăsească terenurile și biodiversitatea este afectată. Și un alt citat din The Economist acum, de pe 23 august anul acesta. Citez. doar uh, tăind mai, puține, mai puțin copaci între 2005-2013, Brazilia a reușit în acești 8 ani să economisească de 6 ori Uh, mai multe emisii decât Germania ultraecologică în aceeași perioadă prin cea mai scumpă, una dintre cele mai scumpe politici de energie regenerabile din lume. Pentru a ajuta mediul, uh, protecția copacilor este una dintre cele mai bune metode. Iată, doresc să, astfel să uh, subliniez importanța acestui program pentru mediu doresc să menționez două cifre. Valoarea cherestelei ilegale a fost estimată ca fiind de 100 de miliarde de dolari pe an și Interpol uh, estimează că tăierea legală a pădurilor uh, uh reprezintă cam 30% din producția mondială de lemn. Acum, trecem la concluziile și recomandările auditului. Înainte de a prezenta rezultatele acestui audit, doresc să introduc pe scurt subiectul, spunând că programul a fost lansat în 2003. E vorba de planul de acțiune FLECT. Are două componente, una privind oferta și una privind cererea. Deci, în ceea ce privește oferta, obiectivul a fost și este în continuare să se sprijine guvernanța pădurilor în, în țările uh, producătoare de cherestea și în ceea ce privește cererea, obiectivul este să um, se controleze importurile de cherestea ilegală, de lemn tăiat ilegal în Uniunea Europeană. Din 2005 um, s-a creat un program pentru țările care au intrat într-un concept cheie al planului, care sunt acordurile de parteneriat voluntar, VPA, cu Uniunea Europeană. Aceste acorduri sunt, una, uh, sunt încheiate între Uniunea Europeană pe de o parte și țara producătoare de lemn, exportatoare de lemn pe de altă parte și ambele părți se angajează să uh, vândă și să cumpere doar uh, Uh, produse din lemn uh, tăiat legal. Între 2003 și 2013, în total 400 de milioane de euro 300 de milioane de euro, mă scuzați, au fost alocați de la bugetul general, pe de o parte, și uh, din, dintr-o altă sursă și acoperă întreaga perioadă a planului de acțiune deci 2003 până în 2013-2014 și auditul a fost făcut în a doua jumătate anului trecut, deci 2014 și auditul s-a concentrat pe gestionarea planului de acțiune, pe modul în care a fost conceput acest plan, obiectivele lui și eficacitatea planului de acțiune FLECT. Acum uh, voi prezenta rezultatele auditului înainte de a prezenta recomandările. A rezolvat planul de acțiune FLECT problema tăierii ilegale a pădurilor într-un mod inovant? Da. Planul de acțiune este văzut ca fiind unul inovant. De ce? Pentru că reunește inițiative comerciale cu ajutorul pentru dezvoltare și implică țările partenere. progresele făcute și uh, rezultatele atinse sunt greu de evaluat, de măsurat, din cauza absenței unor obiective clare, intermediare și finale. Acesta este una dintre principalele probleme, probleme în acest uh, plan de acțiune. Patru țări, Grecia, Spania, Ungaria și România, încă nu a pus complet în aplicare reglementarea regulamentului european privind cheresteaua adoptat în 2010, după cum știți și știți cu toții că pe o singură piață uh, lanțul comercial uh, este, are forța verigii sale celei mai slabe. Deci, cheresteaua ilegală poate sau a putut sau și poate în continuare să fie importată în Uniunea Europeană prin aceste patru state membre. În același timp, Uniunea Europeană a promovat uh, un program de licențe pentru a se asigura că țările producătoare de cherestea din întreaga lume vor exporta doar lemn tăiat legal. Și unii poate identifică aici o contradicție. Pe de o parte, Uniunea Europeană dă lecții țărilor producătoare de cherestea să producă doar uh, cherestea uh, produsă din tăieri legale și, pe de altă parte, permite în continuare uh, lemnului tăiat ilegal să intre pe piața europeană. Comisia va menționa de asemenea faptul că a inițiat uh, proceduri de nerespectare a obligațiilor împotriva celor patru state membre la un anumit moment. A stabilit Comisia priorități pentru asistența sa în cadrul planului de acțiune FLECT? Nu. Nu s-a făcut uh, astfel de lista priorităților, deci uh, Sprijinul financiar și tehnic limitat a fost uh, folosit pentru număr mare de țări, astfel s-a diluat sprijinul și impactul acestuia. Deci, în concluzie, sprijinul acordat de Uniunea Europeană țărilor producătoare de cherestea nu a fost suficient de eficient. Principalele proiecte analizate au prezentat probleme mai ales când avea obiectivul consolidării capacității autorităților publice, deși trebuie spus că în același timp, în cadrul FLECT, s-a consolidat, s-au consolidat organizațiile societății civile. Am tras de asemenea concluzia că progresul pe drumul spre adoptarea licențelor uh, este unul lent. Nici o țară producătoare de lemn nu a obținut uh, o licență FLECT completă încă și, dacă putem spune așa, uh, doamnă președinte, în momentul de față există um, în rândul țărilor uh, respective um, sentimente uh, foarte optimiste în legătură cu FLECT. Așa cum am spus în document, în raportul nostru de audit, nu există nicio bază de date robustă uh, pe care să putem analiza și aceasta este o problemă. Dacă nu ai datele la dispoziție, dacă nu cunoști datele, este foarte greu să faci uh, să, să coordonezi o politică. A luat Comisia măsuri? Da, a luat o serie de măsuri, mai ales în a doua jumătate a anului 2014, când uh, auditul Curții de Conturi uh, a fost inițiat și a fost realizat. Nu doresc să sugerez că ar exista o legătură directă între uh, audit uh, și luarea de măsuri de către comisie, Și acum uh, trec la recomandări. Deci ce recomandăm noi? Întâi, recomandăm ca Comisia să stabilească obiective clare și mijloacele de atingere acestor obiective în perioada 2016-2020. A doua recomandare. Comisia, după părerea noastră, trebuie să insiste asupra punerii în aplicare stricte a regulamentului privind steaua în toate statele membre și am înțeles că o face în momentul de față tocmai prin procedurile de nerespectare obligațiilor. În al treilea rând, se poate folosi mai mult uh, activitatea organelor private de certificare care există și care cred că pot fi folosite în mod util în momentul de față. În al patrulea rând, Așa cum am spus, mm, trebuie să se stabilească priori, eh, țările prioritare producătoare de cherestea. Deci eu cred că fondurile europene trebuie să fie direcționate acolo unde se poate maximiza impactul și nu să se dilueze sprijinul în cadrul programului FLECT între multe țări. Apoi, Comisia trebuie să înceapă să informeze odată la 2 ani în legătură cu progresul, progresele făcute în cadrul planului de acțiune FLECT, pentru că în ultima perioadă analizată nu s-au făcut astfel de rapoarte și o ultimă recomandare, evaluarea actuală trebuie folosită pentru a modifica și pentru a ameliora abordarea actuală. Doresc să adaug, doamnă președinte, doar faptul că Comisia a acceptat toate cele șase recomandări ale curții. Și acum câteva cuvinte în încheiere în legătură cu documentul de lucru uh, propus de raportorul dumneavoastră, domnul Zeller. Am verificat cu mult, am uh, analizat cu mult interes uh, uh recomandările dânsului de la aliniatul 7 la 17 sunt recomandări foarte precise, așa cum am încercat și noi să facem uh, recomandări precise în uh, raportul nostru. Uh, sunt conforme cu datele din audit, concluziile auditului și se concentrează pe slăbiciunile care trebuie um, abordate de către comisie. Deci nu pot decât să-l felicit pe domnul Țeller pentru acest document de lucru. Vă mulțumesc, doamnă președinte. <coughs> Mulțumesc, domnule Pinkston, și dăm cuvântul domnului Țelag. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Pinkston înainte de toate, de la Curtea de Conturi, mulțumesc Curții de Conturi Este vorba de exploatarea forestieră ilegală, care reprezintă o uh, problemă generală. Domnul Pinkston a prezentat uh, efectele acestei uh, probleme și iată că tocmai a început conferința climatică de la Paris și cred că în acest context subiectul este deosebit de actual. Am citit acest raport Inițial mi s-a părut că e un subiect interesant și am vrut să știu uh, despre ce este vorba și apoi m-a deprimat și până la urmă m-a înfuriat de-a dreptul. Pentru că în raport se vede foarte clar că între ceea ce cerem noi și ceea ce spunem în discursurile noastre frumoase și ce se întâmplă în realitate și ce se realizează, uh, este extrem de diferit și de contradictoriu. Cred că um, ar trebui să considerăm acest raport ca un imbold pentru a ne ocupa realmente de acest subiect. Pentru că nu e vorba uh, doar de pagube de comerț internațional, daunele se estimează la 15 miliarde de dolari pe plan mondial în venituri fiscale și nu numai, și domnul Pinkston a spus-o, este o afacere enormă de mai multe miliarde de dolari pe an. Deci putem considera că e clar că nu e vorba de mici uh, exploatatori forestieri, ci de întreprinderi foarte mari și că organizații mari se află în spatele acestui uh, trafic. Nu e vorba doar de lemn, e vorba și de dreptul la viață al populațiilor indigene, e vorba și de biodiversitate și în cele din urmă și de protecția climei pentru întreaga planetă. Intenția uh, urmărită în 2003 uh, a fost concretizată prin stabilirea de obiective împreună cu statele partenere pentru a se atinge obiective clare, rezultate clare. E clar că intenția a fost bună, dar um, a spus-o Curtea de Conturi, în, chiar în comunicatul său de presă, este important ca Uniunea Europeană să-și facă ordine la ea acasă. Sunt patru state membre care încă nu au uh, implementat regulamentul din 2010, acum după 5 ani și eu aș fi crezut că 5 ani e o perioadă suficientă pentru a transpune un regulament. Între timp, uh, am citit rapoarte conform cărora se găsește pe piață și lemn uh, tăiat ilegal în state membre UE, că sunt și state vecine în care se taie lemn ilegal, deși în cadrul instrumentului de vecinătate nu ar trebui să fie posibil acest lucru și cu toate acestea noi susținem acele state. Cel mai recent caz este cel al Ucrainei și alte lucruri similare. Este necesar să uh, ne creștem pretențiile și să îi tragem la răspundere pe cei vinovați. Avem o problemă de responsabilitate, s-a menționat uh, acest lucru și este o problemă și legată de procedura de la comisie. DEVCO este responsabilă de um, tratatele acestea, se ocupă și de, tratat, de acordurile cu statele ACP, cum ar fi Honduras sau Guyana. Digimediu tratează cu statele asiatice. Deci eh, este responsabilă de dialogul politic cu acele state. Ambele direcții generale au în comun responsabilitatea pentru statele din America Latină. Eh, Institutul Forestier European eh, supraveghează politica FLEGT și pe lângă asta mai există încă un organism cu competențe în acest domeniu. Sincer, nu se poate așa ceva, a spus-o și uh, domnul director general, nu putem să uh, ne împărtă, împărțim eforturile în atât de, pe atât de multe fronturi și poate că de aceea s-a și văzut ce s-a întâmplat în ultimii 12 ani, pentru că am avut obiective imense, dar nu am reușit nici să deranjăm niciun șoricel cu măsurile noastre. Nu avem decât uh, cu numele aceste acorduri, aceste acorduri de parteneriat și nu se întâmplă nimic. Domnul Pinkston a dat un exemplu de succes, Brazilia, care a reușit să combată atât um, atât um, exploatarea forestieră ilegală, cât și um, deteriorarea climatului tropical. Acum câțiva ani, în fiecare minut se uh, distrugea în Brazilia uh, o suprafață echivalentă cu patru terenuri de fotbal de pădure, iar acum aceasta s-a redus la un teren de fotbal pe minut. Uh, deci s-au făcut progrese, dar uh, mai sunt multe de făcut. Unele state se plâng că nu au suficientă susținere, inclusiv materială. Cred că ar trebui să se facă mai mult pentru acele state, pentru că astfel succesul va fi și mai mare. Cred că ar trebui să fie folosite fondurile pentru a-i ajuta pe cei care iau realmente măsuri împotriva exploatării forestiere ilegale și împotriva distrugerii pădurii Sunt și state în care nu se face mare lucru. În Rusia au ars anul acesta păduri de suprafața unui land mai mic din Germania. Sunt păduri uh, care se regenerează în zeci și sute de ani, deci situația este foarte gravă. Este foarte important și în acest domeniu de politici, ca și în altele, uh, următorul lucru și anume când încheiem acorduri uh, de dezvoltare, acorduri de parteneriat, să ne asigurăm că uh, aceste acorduri sunt și respectate, fie că e vorba de acorduri de asistență, fie că e vorba de acorduri de liber schimb cu mari actori din acest domeniu, fie că e vorba de China, de India, de Japonia, dar trebuie să discutăm și cu Rusia, am spus India și deci de câte ori abordăm acești parteneri trebuie să tratăm și subiectul uh, exploatării forestiere. Trecând acum la propuneri și observații, uh, cele făcute de Curtea de Conturi, uh, le-ați auzit, mi-am permis și eu să mai adaug câte ceva. Și aș dori să vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru acest raport. E clar că Există o problemă care are nevoie de o soluție, mai ales acum, în contextul actual. Uh, și vreau să mulțumesc încă o dată foarte mult domnului Olivier Sotie și asistentului meu, Lucas Reichl, pentru colaborare și pentru treaba foarte bună pe care au făcut-o. Mulțumesc! Herzlichen Dank! Mulțumesc! Nu dorește deocamdată nimeni să ia cuvântul. Domnul Cernețchi și doamna Șulin, vă rog. Thank you very much indeed, Madam Chair. Um, but... Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, foarte pe scurt. Mai întâi cu o felicitări domnului Țeler pentru acest uh, document foarte concret, foarte bun, un document de lucru foarte bun și aș dori de asemenea să-l felicit și pe domnul Pinkston pentru raportul curții. Ceea ce este important este să avem niște criterii clare. Deci comisia trebuie să vină cu aceste criterii care să fie clare și ușor de implementat. Un al doilea rând, Comisia trebuie să coordoneze mai bine lupta împotriva tăierii ilegale de păduri. Acum, întrebarea mea crucială, cred eu, ca urmare a cele spuse de domnul Țeler, este următoarea. cum anume acțiunea comisiei, comisia, director, acțiunea directorului general va putea fi astfel îmbunătățită? Mm, doamna Șulin, mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să spun că raportul domnului Țelar este unul foarte bun. Sunt câteva probleme evocate în acest raport. Regulamentele care există încă din 2010 încă nu au fost implementate de toate statele membre. Și îmi pun, mă întreb de ce instituțiile europene nu au făcut lucrurile în mod mai decisiv, n-au acționat în mod mai decisiv în acest domeniu. Și aș avea o întrebare. Cam cât uh, cherestea din aceste uh, tăieri ilegale de păduri uh, uh, ajung, ajunge în Uniunea Europeană. Care sunt cifrele? Știm așa mai mult sau mai puțin care sunt cifrele referitoare la cheretea care vine din țări terțe înspre Uniunea Europeană, dar care a fost obținută în mod ilegal și clar că acest lucru uh, Uh, poate să aducă anumite prejudicii companiilor europene care au făcut alegerea să comercializeze lemn uh, legal, care în mod clar este mult mai scump decât uh, lemnul care ajunge în Uniunea Europeană și care a fost tăiat în mod ilegal. Și încă ceva. Cum doriți dumneavoastră să îmbunătățiți sistemul de certificare având în vedere această problemă de lemn tăiat în mod ilegal. Uh, cred că doar astfel vom putea rezolva această problemă. Mulțumesc. Gebrandi, bitte. Domnul Gerbrandi, vă rog. Ja, danke. Um, thank you, uh, Madam Chair. And... Uh, mulțumesc, doamna președinte. Și mulțumesc și domnului Pinkston pentru această prezentare foarte clară a raportului și aș dori să mulțumesc și raportorului nostru, domnul Zeller, pentru raportul său de multe ori discutăm subiecte care poate nu au un efect foarte mare asupra restului lumii, dar în continuare le discutăm. Acum, eu cred că domnul Pinkston a clarificat cât de important este lemnul și lemnul legal și a explicat foarte bine care este dimensiunea acestei probleme și repercusiunile asupra climei, asupra pierderii de biodiversitate, influența asupra vieții a milioane de oameni. Deci e clar că dimensiunea problemei este imensă. Acum, dacă mă uit la raportul Curții de Conturi, în 12 ani de încercări de punere la punct acestui sistem FLECT, nu re- rezultatele nu sunt neapărat strălucite, ceea ce mă îngrijorează. Și n-aș vrea să repet ceea ce au spus deja colegii mei. Aș avea doar câteva întrebări foarte simple. Mai întâi, având în vedere că nu a existat până în prezent, în 12 ani de zile, niciun sistem de certificare față de acest len, s-ar putea oare ca pe viitor să obținem un astfel de sistem de certificare și dacă da, cu ce țări? Care țări? În al doilea rând, știu că a început comisia munca la propria sa evaluare a FLEX. A început această muncă deja anul trecut și raportul trebuia să fie publicat în octombrie anul acesta, deci luna trecută. Poate ar putea să ne spună comisia care e situația cu raportul. Știu că o să mi se spună că o să trebuiască să mai aștept, că sunt evaluări în curs, însă există vreun sistem vreun viitor mm, pentru acest sistem FLEC, pentru că după 12 ani de existență și având în vedere rezultatele, poate ar trebui să tragem niște anumite niște concluzii, nu? Și în final, doamna președinte, s-a menționat din partea domnului Pinkston regulamentul referitor la lemn. Știu că s-au lansat anumite proceduri de încălcare și poate eventual comisia ar putea să ne facă ceva, să ne spună ceva precizări uh, în acest sens. Mulțumesc. Ja, vielen Dank. Ähm, auch das Mulțumesc. Sunteți aici și uh, ca membru al um, Comisiei Envi și sigur că și pe membrii Comisiei Envi interesează foarte mult uh, această um, prezentare. De aceea l-am invitat și pe Bart Stas printre alții. De la comisie are acum cuvântul reprezentantul comisiei și vă rog să răspundeți și la întrebarea pe care a pus-o stimata noastră colegă. Vă rog. Thank you, Madam Chair. I will try. Mulțumesc, doamna președinte. Am să încerc să răspund la întrebările ce m-au fost uh, adresate. Întotdeauna încercăm să răspundem cât mai bine. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului Pinkston pentru prezentarea sa, a raportului, și vreau să mulțumesc întregii echipe din partea Curții de Conturi pentru munca aprofundată realizată. După cum a spus și dânsul, noi am acceptat recomandările și sprijinim ceea ce ni se cere să îmbunătățim. Per total, putem spune că acesta este primul punct la care doream să mă refer. Și vreau să mulțumesc și domnului raportor Zeller pentru textul său și am să încerc acum să răspund la câteva uh, solicitări ce m-au fost adresate și câteva aspecte care reies atât din uh, prezentare cât și din întrebările adresate de deputați în această sală. Dumneavoastră ați menționat faptul că Flex e un sistem complex. Într-adevăr, ceea ce încearcă Flex este nu numai să obțină niște rezultate, ceea ce este important deja, ci ne putem pune întrebarea dacă Flex ca atare este ceva bun, pentru că avem un dialog, un dialog politic cu acele țări care participă la acest sistem de parteneriat pe bază voluntară. Deci e vorba de un parteneriat politic pe teme de corupție, de stat de drept, de democrație, de respectarea minorităților. Uh, deci, vedeți că se întâmplă multe în care, lucruri care gravitează în jurul FLECT și care nu pot fi considerate ca un rezultat direct al FLECT. Deci, subiectul este foarte complex. Așa că nu știu dacă trebuie să ne pripim în momentul în care tragem concluzii. Și e clar că de multe ori misiunea este una foarte complexă. Ați vorbit despre acele state membre care nu au implementat regulamentul referitor la, la, la LEN. Uh, există aceste proceduri de încălcare care au fost uh, lansate și există niște termene care trebuie să fie respectate S-a menționat de asemenea faptul că FLECT e foarte greu de uh, evaluat, e un proces greu de uh, măsurat. Uh, evident, eu v-aș putea răspunde, da, putem măsura într-un fel sau altul corupția. E foarte greu, pentru că, având în vedere natura însă și a ilegalității, nu, nu putem cuantifica acest lucru, acest grad de ilegalitate. Putem să cuantificăm uh, cât de ilegal este lemnul care ajunge în Uniunea Europeană? E foarte greu. E foarte greu tocmai pentru că este ilegal. Dar da, am putea eventual avea un fel de sistem de evaluare la frontiere. Dar în continuare, noi ceea ce încercăm este să promovăm cele mai bune practici Există uh, lobby în acest sens, dar nu uitați că e vorba de un subiect foarte important și anume despădurirea, un subiect uh, evocat de domnul Pinkston și care a fost preluat de altfel și de ziare foarte importante. Noi încercăm să încurajăm cele mai bune practici în domeniul acesta forestier, pentru că e vorba de dreptul, pe, drepturile pe care le au cetățenii care locuiesc în aceste zone în aceste regiuni. Și s-a spus că nu avem un sistem de prioritizare, că am făcut prea multe lucruri în prea multe țări. Sincer, există 15 țări care participă la acest sistem uh, VAP, deci parteneriat pe bază voluntară, și eu am negociat unul dintre ei și am participat și la un alt uh, acord și e adevărat că Direcția Generală de Mediu se ocupă de Asia, uh, altă direcție generală se ocupă de America Latină, de Africa, însă eu aș spune că acest lucru demonstrează că diferite servicii în Comisia Europeană lucrează în același spirit, merg în aceeași direcție. Și e adevărat că și sistemul acesta VPA este ca atare o procedură foarte complexă. Când ne uităm la VPA, am început negocierile în 2005 parte dintre ele, primele dintre ele, au fost încheiate în 2005. După care am avut faza de implementare a acestor uh, acorduri de parteneriat voluntare. Și e clar că unele dintre ele au început de în 2010, deci de de 5 ani de zile. Ce înseamnă de fapt aceste VPA-uri? Înseamnă uneori niște modificări legislative, modificări uneori chiar ale Constituției în aceste țări terțe. Și e clar că uh, acest lucru se face pe o bază voluntară, durează, cere timp. Uh, întrebarea este de multe ori cine posedă terenul respectiv, cine este proprietarul. Uh, e clar că apare și problema um, capărării anumitor terenuri și acestea trebuie dezbătute la nivel parlamentar, trebuie găsită legislația necesară, cea mai potrivită și e clar că trebuie să discutăm cu autorități publice, s-a spus acest lucru, dar trebuie să discutăm și cu reprezentanța ai societății civile, cu ONG-uri. Așa că vreau să repet încă o dată, guvernanța este unul dintre elementele conexe cele mai importante ale acestui flect și noi de-a lungul anilor am discutat cu diferite delegații, am uh, Uh, reprezentante delegațiilor UE au avut întâlniri cu autoritățile din aceste țări FLECT 15 la număr și pot să vă confirm faptul că în continuare uh, acești delegați vin la noi și ne spun trebuie să continuăm pentru că e clar că acest dialog deschis uh, este ceva pozitiv, ne oferă posibilitatea de a aborda teme precum corupția, lupta împotriva corupției, buna guvernanță și statul de drept. Comisia, în general, salută recomandările făcute de către Curtea de uh, Conturi și anunță instaurarea unui sistem de măsurare a performanței a FLECT. Și vom, e clar că există probleme, însă vom continua să le identificăm și vom lua măsurile ce se impun. Și, domnule Pinkston, dați-mi voie să vă asigur că uh, reformele pe care noastră le-ați evocat erau deja pe masa de discuție încă de anul trecut. Uh, Așa că nu pot decât să vă mulțumesc pentru acest raport de auditare excelent. Comisia își dorește să avem un dialog cât mai eficient cu putință cu aceste țări FLECT. Și avocații noștri au uh, pus la punct diferite formule în acest sens. Eu am fost și eu uh, reprezentant al unei delegații UE în uh, aceste țări și pot să vă asigur că este un instrument deosebit de important în parteneriatele noastre cu țările terțe. Deci e foarte important, dar e adevărat că e foarte greu să măsori ceea ce realizăm prin flex, pentru că uh, E adevărat că nu avem deocamdată o, o, o posibilitate de a certifica lemnul acesta flex. Deocamdată nu, dar vom avea acest lucru pe viitor și vreau să subliniez încă o dată că regulamentul referitor la LEN ca atare, eu îl consider a fi una dintre cele mai mari realizări ale FLECT și a, a apărut tocmai pentru că aveam FLECT și nu invers. Deci e o realizare importantă și chiar și așa puteți constata că anumite state UE au în continuare muncă ce trebuie realizată. FLECT este de asemenea o misiune nu numai a Comisiei Europene, ci și a statelor membre. Deci nu numai a Comisiei Europene, ceea ce înseamnă că fiecare stat membru care are un plan FLECT trebuie să conlucreze cu noi, în așa fel încât să putem susține întregul proces. Deci vă puteți imagina intensitatea resurselor pe care le uh, punem la dispoziție în cadrul FLECT. E adevărat că nu avem deocamdată o certificare a lemnului și asta din cauza unor complexități de natură legislativă, instituțională și din cauza părților implicate, de asemenea, foarte diferite. Deci noi vrem să, la Comisie vrem în continuare să îmbunătățim eficiența act, uh, planului nostru de acțiune și din raportul Curții de Conturi uh, am înțeles foarte clar că e nevoie de un plan de acțiune și de o evaluare. Foarte recent a fost pus la punct prima versiune a acestei evaluări. Eu am speranța să putem publica această evaluare încă în ianuarie, care, într-adevăr, e un document foarte important. Acum, având în vedere că nu știm exact data de publicare, noi trebuie să fim în măsură să continuăm dezbaterea și să vedem ce vom face pe viitor vom avea un document de lucru care va depinde de evaluare, de discuțiile referitoare la evaluare pentru a propune cea mai bună cale de urmat. Știu că s-a menționat oarecare uh, oboseală flex, dar e o oboseală poate nu neapărat uh, numai pentru comisie, ci și pentru statele membre și pentru toată lumea, pentru că e foarte greu să măsori rezultatele. Însă, în momentul în care ambasadorii UE sau uh, reprezentanții delegațiilor UE pe teren ne spun că e foarte important acest instrument și trebuie să găsim căi și mijloace pentru a-l menține, e clar că acesta dă rezultate. E vorba de un cadru, cadru de politici deosebit de uh, eficient și are diferite consecințe, mai ales la nivel politic. Și a fost unul de succes pentru că a mobilizat atenția politică din partea decidenților. Deci e o misiune care trebuie realizată atât de Uniunea Europeană prin Comisia Europeană, cât și de țările partenere, tocmai pentru a promova acest plan flex și pentru a pune capăt tăierii legale de păduri. Și acum aș ajunge la cele două, trei întrebări care mi-au fost adresate. Vreau să subliniem că acele criterii utilizate pentru prioritizare, e bine, ideea era să țintim acele 15 țări care au fost alese pentru a face parte din sistemul de uh, parteneriate, acordul de parteneriate pe bază voluntară. Acum, da, ar trebui să poate să fie ținta exclusivă a acțiunilor noastre aceste țări. Uh, analizăm în momentul de față această idee în procesul de evaluare. Apoi, coordonarea luptei împotriva tăierii legale de păduri este foarte bine realizată la nivel de comisie, în intern. Acum îmi pare rău, trebuiască să spun că, de fapt, la fața locului, în țările terțe, forțele polițienești sunt cele care trebuie să facă concret această muncă. Și acolo e clar că există neajunsuri și lipsă de capacități. Da, putem avea un VPA într-o anumită țară, dar dacă poliția respectivă nu ia măsurile necesare pentru statul de drept, dacă există corupție, uh, atunci e clar că nu vom ajunge la un rezultat pozitiv în ceea ce privește lupta împotriva despăduririlor ilegale. E clar că lemnul în continuare va avea o conotație ilegală. Și în concluzie, aș dori să spun că am luați cunoștință de recomandările Curții de Conturi și obiectivele noastre pentru 2016-2020. E clar că acestea uh, au fost transmise, avem nevoie de indicatori, avem nevoie de evaluare și de o implementare strictă a regulamentului. Da, da, facem acest lucru și de altfel o facem și prin lansarea acestor proceduri de infracțiuni Uh, față de statele membre, certificarea lemnului, da, suntem absolut de acord și de altfel am început deja o muncă de identificare a modalităților și criteriilor necesare pentru a face acest lucru și în mod clar în uh, discuțiile referitoare la evaluare vom aborda și acest subiect împreună cu statele membre și cu reprezentanții statelor membre, tocmai pentru, a, pentru că avem o răspundere colectivă a Comisiei și a statelor membre vielen Dank, Herr Bing. Mulțumesc. Domnul Bingston are cuvântul. Well, thank you, Madam Chair. Uh, I do not have to... Mulțumesc, doamna președinte. N-aș avea multe de adăugat. Uh, doar poate eventual să completez cele spuse de domnul director general în ceea ce privește procedurile. Utilizez ocazia aceasta pentru a da câteva detalii suplimentare. Am menționat Spania, Ungaria, România, Grecia. Uh, în ceea ce privește Spania și România, procedurile se află în prima etapă, în etapa incipientă. Deci s-a trimis doar o înștiințare către aceste state membre, Spania și România, Acum, în ceea ce este celelalte două state membre, Ungaria și Grecia, ne aflăm în etapa a doua, ceea ce înseamnă că avem un aviz motivat care a fost uh, trimis în data de 2 octombrie. Deci vreau doar să vă informez de acest lucru. Mulțumesc foarte mult pentru raportul acesta foarte interesant și să sperăm că și raportul nostru va fi foarte util pentru membrii acestei comisii parlamentare dar și pentru comisie. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Colegii Țelă, sunt Și domnul Țelă. După cum s-a spus, FLEGT ar fi un proiect politic. Dacă este așa, um, și vreau să subliniez că este de o mare importanță politică, atunci trebuie să fie și prioritizat politic. Nu se poate să continue ca până acum. Până acum, rezultatele atinse au fost marginale și s-au cheltuit 300 de milioane de euro. Văd că nu există nici măcar un buget clar definit. Finanțarea se face în parte de la bugetul general, în parte de la Fondul European pentru Dezvoltare, apoi mai este și uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, mai sunt diferite programe bilaterale printre care și instrumentul uh, și programul european de vecinătate. Practic, banii se cheltuiesc fără să se mm, atingă un obiectiv pe fond. Și um, atunci, la nivel internațional, noi spunem că Uniunea Europeană vrea să fie un premergător în domeniul protecției climatice. Devin ridicole astfel de declarații dacă noi nu reușim nici să ne facem ordine la noi în ogradă. Sunt uh, state care nu au um, uh, transpus uh, regulamentul în cauză. Ar trebui să fie sancționate pentru că este vorba de milioane care se pierd din cauza traficului ilegal cu lemn care se face fără nicio posibilitate de control. Și dacă nu continuăm pe calea acordurilor pe bază voluntară, ar trebui poate să introducem obiective obligatorii ca vinovații să poată să fie aduși în fața justiției. Pentru că altfel degeaba, uh, degeaba ne plângem dacă nu reușim să-i arătăm pe unii cu degetul. Situația va rămâne neschimbată. Deci trebuie să acționăm mai întâi pe plan intern și apoi, bineînțeles, trebuie să ne continuăm eforturile și pe plan extern este clar că trebuie să luptăm pe mai multe fronturi dacă dorim o soluție. O cale unidimensională nu ne va duce către succes și uh, aș dori să spun Comisiei că atitudinea sa totală ar trebui să fie să nu trateze acest subiect uh, ca, unul, ca pe unul minor, ar trebui să îl integreze în întregul program de lucru al Comisiei. Și numai așa va putea fi eficientă. Mulțumesc! Am ajuns acum la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi, dar doamna Iala Sender mai dorește să ia cuvântul. Eu căria în relație. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În ceea ce privește raportul domnului Țeler, ca mie mi se pare a fi foarte bun, aș vrea doar să amintesc plecând de la cele spuse de domnul Pinkston, că e adevărat că aceste patru state membre încă nu au aplicat acest regulament, între care și țara mea. Noi, facem, noi suntem acum într-o adevărată campanie electorală, dar să sperăm că noul guvern va face acest lucru imediat. Și trebuie să țineți seama de faptul că există și state membre care au implementat regulamentul, dar care nu-l respectă. Așa că poate ar fi bine să, să fim atenți și la acest lucru. Portul din Rotterdam este prima ușită de intrare a lemnului ilegal în Uniunea Europeană. Așa că, vă rog, uh, Belgia este, spre exemplu, cel mai mare importator de lemn ilegal din Brazilia. Deci poate că ar fi nevoie să avem niște inspecții în așa fel încât să ne asigurăm că regulamentul, odată ce este transpus în legislația națională, este și implementat corect, respectat. Pentru că, mă rog, da, poți să semnezi regulamentul, asta poți să o faci, dar ulterior nu poți să spui că doar pentru că ai semnat regulamentul se aplică singur, ci trebuie să-l și aplici și să verificăm dacă într-adevăr se și aplică în acele țări care au semnat. Ja, vielen Dank äh, auch an das Team. Mulțumesc. Mulțumesc și reprezentantului Curții de Conturi. Nu pot decât să spun că este un subiect uh, dificil. Din experiența mea personală, iată că am mai abordat un punct dificil. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, colaborare și trecem acum la al cincilea punct uh, de pe ordinea de zi, codul de conduită pentru comisari. Acum câteva luni, comisia noastră a discutat un uh, studiu actualizat al codului de conduită al comisarilor, iar astăzi ni se va prezenta un alt studiu care mm, compară, practic, teoria cu realitatea. Corporate Europe Observatory îl va prezenta. Este vorba de ce fac comisarii în realitate și uh, ce se prevede în codul de conduită. Eu vreau să o salut pe doamna Vicky Ken și îi dau cuvântul imediat ca să ne prezinte această lucrare. Mulțumesc! Thank you very much for the opportunity to um, speak to Mulțumesc că mi-ați dat șansa să iau cuvântul aici. Îmi face mare plăcere să mă aflu alături de dumneavoastră. Dacă nu știți, Corporate Europe Observatory este un grup de uh, cercetare noi uh, analizăm impactul lobby-ului asupra procesului decizional în UE. Suntem un membru activ al Alianței pentru Transparență în Lobby, care depășește Uniunea Europeană, și ne ocupăm de mai multe chestiuni, politica comercială și lobby, industria agroalimentară și de asemenea analizăm conflictele de interese și mai ales această politică a ușilor turnante și cred că aici toată lumea înțelege ce înseamnă o ușă turnantă. Este atunci când um, în același domeniu de uh, politici o persoană trece dintr-un post cheie într-un altul, creându-se și un conflict de interese sau posibilitatea de conflict de interese. Uh, noi am analizat cu mare atenție ușile turnante în ultimii ani. Avem uh, așa numitul Revolving Door Watch, am um, urmărit cazurile care ilustrează faptul că regulile nu sunt suficient de puternice sau poate nu sunt bine aplicate. Recent am publicat rapoarte referitoare la TTIP și uh, uh, climatul ușilor turnante în contextul TTIP. Iar astăzi suntem aici ca să discutăm despre codul de conduită al comisarilor și ce se prevede în acest document, în, acest document în legătură cu ușile turnante. Din păcate, fosta comisie Barroso II este o sursă de exemple foarte bogată și vă voi prezenta vă vom prezenta rapid uh, aceste situații și poate că după aceea ne asigurăm că toți membrii primesc o copie a raportului. Cred că membrii comisiei dumneavoastră cunosc modul de funcționare uh, al sistemului actual în cazul comisarilor care uh, își încheie mandatul și doresc să-și găsească un nou post. Totul intră în codul de conduită al comisarilor, ei trebuie să ceară aprobarea pentru noi uh, ocupații, deși acestea nu sunt definite, timp de 18 luni. Dacă se stabilește că există o legătură cu portofoliul lor anterior, atunci se um, cere avizul unui, cod, unui comitet de conduită ad hoc, dar dacă nu se constată o legătură cu portofoliul anterior, atunci Secretariatul General al Comisiei emite un aviz și uh, până la urmă se pronunță Colegiul Comisarilor în uh, reuniunile sale săptămânale mm, și ia o decizie de la caz la caz. Și am să vă explic imediat de ce consider că acest sistem este neadecvat. Dar haideți să vă prezint constatările noastre, cercetarea noastră. 26 de comisari au ieșit din Comisia Barroso 2, fie în octombrie anul trecut, fie mm, chiar, chiar înainte, și ei au ocupat 98, poate acum sunt 100, 100 de noi roluri care au fost autorizate oficial de către Comisie. Din cele 98, 37 au fost discutate de Comitetul de Etică Ad Hoc. Deci majoritatea posturilor nu au fost dezbătute în acel comitet. După părerea noastră, unul din trei dintre acești comisari, deci 9 din 26, au trecut prin ușile turnante, ajungând în posturi care au legături puternice cu uh, ceea ce făceau înainte. Noi considerăm că aceste posturi sunt problematice și vă vom da mai multe exemple pe măsură ce avansăm. Deci, după părerea noastră, cel puțin 8 din foștii comisari au acum posturi care nu ar fi trebuit să fie aprobate. Este vorba de uh, transferuri în corporații financiare, inclusiv Bank of America, Merrill Lynch și alte corporații financiare. Aici intră și un uh, transfer la Agfa Gevar, de asemenea la Proximus, fost Belgacom, roluri de consultanță și alte posturi care, după părerea noastră, nu ar trebui să fie aprobate. Avem mai multe propuneri de reformă pe care vi le voi prezenta acum. Vedeți în stânga ecranului cu negru situația actuală și în partea dreaptă scris cu roșu vedeți propunerea noastră de schimbare. Prima propunere cred că este foarte clară. Nouă ni se pare foarte straniu faptul că comisarii au dreptul la o alocație de tranziție foarte generoasă timp de trei ani, dar obligațiile lor etice, conform condului de conduită, sunt uh, valabile doar pentru 18 luni. Trebuie să ceară aprobarea pentru un nou post doar timp de 18 luni. Nu ni se pare ciudat și destul de ușor de rezolvat. Noi considerăm că dacă comisarii primesc această alocație de tranziție timp de 3 ani, ar trebui să fie obligați să ceară aprobarea pentru un nou post tot timp de 3 ani. A doua propunere se referă la o lipsă de claritate din actualul cod de conduită. Cred că noile reguli arată destul de vag ce este și ce nu este permis. Partea din codul de conduită care se referă la ușile turnante nici măcar nu menționează conflictul de interese și cred că aceasta este o problemă evidentă. Noi considerăm că trebuie să se modifice situația, trebuie menționată explicit situația conflictului de interese. Credem că dacă ar fi existat o abordare mai dură în acest domeniu, cele exemplele pe care le-am menționat nu ar fi fost uh, aprobate. La ora actuală se interzice activitatea de lobby dar tot pentru 18 luni în codul de conduită actual. Așadar, există o divergență între această perioadă și perioada cât fostul comisar are dreptul la alocația de tranziție, ceea ce este o problemă în sine. Dar noi considerăm că o perioadă de 18 luni este o perioadă prea scurtă uh, în care să fie interzis lobby-ul. E vorba de persoane de vârf, de top din ierarhia europeană. Și credem că, de asemenea, se definește mult prea puțin activitatea de lobby în codul de conduită. Definiția lipsește, este, activitatea de lobby este doar menționată și se bazează vag pe fostul portofoliu al comisarului. Noi credem că ar trebui interzisă activitatea de lobby la modul absolut, timp de trei ani, și să nu vizeze doar Comisia, ci și alte instituții, inclusiv uh, aceasta. O altă propunere ține de uh, procesul de autorizare, de aprobare a noilor posturi. Am menționat Comitetul de Etică Ad hoc. Credem că acest organism ar trebui să fie uh, înlocuit cu unul mult mai solid, cu un organism uh, perfect independent care să fie format din experți în etică de la nivelul statelor membre. Acest nou comitet ar trebui să analizeze toate rolurile pe care le preiau uh, foștii comisari și nu doar posturile uh, menționate în codul de conduită ar trebui să aibă un secretariat cu suficiente resurse la dispoziție care să poată face o cercetare și o anchetare adecvată. Existența unui astfel de organ independent ne-ar permite să evităm problemele actuale, pentru că Comitetul de Etică Ad Hoc este format din foști membri ai sistemului, dintre care unii au trecut și ei prin ușile turnante la un moment dat în carieră. Și astfel am putea evita situațiile actuale când funcționari ai comisiei și comisari sunt puși în situația de a aproba transferuri ale colegilor sau ale foștilor colegi. Și trebuie să o facă gândindu-se și ei la viitoarele lor opțiuni de carieră. Cred că e un proces dificil și cred că ar fi necesară o independență mai mare pentru a uh, consolida acest sistem. Sigur că dacă ar exista un sistem independent, atunci um, l-am putea extinde la mai multe probleme de etică, nu doar la codul de conduită pentru comisari, ci poate și la alte domenii. Ultima noastră propunere majoră se referă la transparență. Iată aici um, o imagine de pe site-ul comisiei de pe o pagină lansată recent. Este un pas înainte, aici se prezintă informații despre noi roluri ale comisarilor, posturi care au fost aprobate de comisie, dar după părerea noastră, informațiile de pe această pagină de internet sunt prea limitate, nu sunt suficient de detaliate și credem că sunt multe alte informații care ar trebui și ele făcute publice. Avem nevoie de detalii precise cu privire la noile posturi și trebuie să cunoaștem avizul exact al Comitetului Ad Hoc de Etică. Momentan aceste informații nu sunt disponibile publice, public, deși sunt disponibile în conformitate cu uh, regulamentul accesului la documente. Și noi credem că dacă informațiile ar trebui să fie disponibile în acest domeniu de interes public, ar trebui să și fie publicate la modul proactiv de către comisie. Și, într-adevăr, uh, noi am preluat mai multe cereri de acces la documente și le-am transformat într-o bază de date actualizată în timp real pentru a încuraja Comisia să ia o măsură similară. De asemenea, cred că um, Ombudsmanul European uh, este alături de noi în, această, um, în acest apel la transparență pentru că și ombudsmanul consideră că e nevoie de mai multă transparență aici. Acestea ar fi principalele noastre recomandări și înainte de a încheia, aș dori să vă mai prezint rapid câteva probleme legate de ușile turnante. Pentru că dacă vorbim de, către, de Comisia Europeană, nu avem um, probleme doar legate de comisari și conflictul de interese în ceea ce privește ușile turnante. Ne temem că um, statutul personalului nu este suficient de strict și că nu evită conflictul de interese. Încă sunt și funcționari care pleacă de la comisie și avem uh, unele cazuri șocante de folosirea acestor uși turnante. Am descoperit recent cazul unui funcționar de la Digi Energy care lucra înainte la ExxonMobil, a lucrat la Digi Energy și acum se află în uh, concediu sabatic și lucrează la cea mai mare companie mondială de petrol și gaze. Mi s-a părut șocant acest caz care a fost aprobat de comisie și ne face să credem că regulile sunt prea slabe. Iar pentru Consiliul European nu există niciun fel de reguli privind uh, ușile turnante, nici pentru președinții Consiliului European. Noi credem că ar trebui ca recomandările adresate Comisiei să fie adoptate și de Consiliu. Și dat fiindcă mă aflu la Parlament, aș vrea să spun că știu că mâine veți analiza raportul AFCO al domnului Gigold și știu că și în acel raport se fac niște recomandări legate de ușile turnante uh, la Parlament. Așadar, suntem de acord cu concluzia trasă de raportul uh, comandat de dumneavoastră anul trecut, referitor la codul de conduită. Și cred că acest ultim rând uh, este și un rezumat al poziției noastre, și anume că sistemul comisiei este înclinat spre interesele politice și de carieră ale comisarilor. Este o teamă reală și credem că acest cod de conduită al comisarilor ar trebui să fie reformat urgent. Ne temem că e prea târziu pentru membrii, membrii Comisiei Barroso II, care au uh, ieșit la pensie, sunt în faza post-comisie deja, dar sperăm să nu fie prea târziu pentru Comisia Juncker și sperăm că se, va lua, uh, se vor lua măsurile necesare. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Könnten Sie noch was? Mulțumesc! Ne-ați putea spune ceva uh, de aceste opt cazuri de uh, ușturnante, care credeți dumneavoastră că n-ar fi trebuit aprobate? Ne puteți spune ce posturi au fost preluate și de către cine? Thank you. Um... Mulțumesc. Știm că s-au făcut trei solicitări de comisari care nu au trecut prin întregul proces de autorizare, adică au fost transmise Comitetului Etic ad hoc și au primit o, um, un aviz defavorabil, din câte am înțeles eu. Și Secretariatul General al Comisiei a transmis comisarilor acest aviz și ei și-au retras cererile. Deci, aceste cazuri nu apar pe site-ul uh, de transparență al Comisiei pentru că se consideră că nu au trecut prin întregul proces de autorizare. De aceea nu sunt nici în procesele verbale ale Comisiei. Dacă doriți, pot să vă spun de ce comisar e vorba, dar nu avem mai multe detalii și anume pentru ce posturi s-au cerut aceste autorizații. Cele doi comisari, cei doi comisari au fost Connie Hedebard Um, a primit un aviz uh, defavorabil uh, din partea Comitetului Etic Ad Hoc și uh, doamna comisar Vasiliu a primit două avize defavorabile și a hotărât să retragă solicitările după ce a primit aceste avize. Und, und welche acht wurden... Și ce opt transferuri au fost aprobate? Thank you. Um, so to be, um, to be precise about Deci, e vorba de o solicitare a doamnei Vivian Reding, um, fostul comisar pentru uh, justiție și uh, cetățenie. A, fost, a primit autorizarea să intre în Consiliul NAESTA um, și nu a făcut-o încă, dar Comisia a autorizat, a intrat uh, în Consiliul ACFA Gevart și uh, este și uh, în Consiliul Fundației Bertelsmann. Uh, Sim Calas, fostul comisar pentru transport, este consultant la Nortal, um, companie în domeniul IT din statele Baltice și este și consilier special al comisarului Dombrovskis. Mai sunt și alte chestiuni în plus um, legate de uh, postul său de consilier special. Nili Cruz, fostul comisar pentru agenda digitală, este consilier special la Bank of America Merrill Lynch. Carol de Gucht, fostul comisar uh, pentru comerț, a primit autorizarea de a lucra pentru Belgacom Proximus, din câte am înțeles, nu a intrat încă în Consiliul de Administrație al Belga Comproximus, dar și guvernul belgian a autorizat um, acest post, deci uh, probabil că va ocupa în curând acest post, dar cred că nu îl ocupă încă. Și de asemenea, a intrat în două companii din domeniul financiar, uh, inclusiv o companie care se numește CVC, care este uh, a treia companie de investiții din lume. der Rednerliste steht der Kollege de Jong. Domnul de Jong dorește să ia cuvântul, vă rog frumos. Thank you very much. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc foarte mult lui Vicky Can pentru raportul său privind uh, politica ușilor turnante. Cred că fenomenul se poate încadra uh, într-o într-un cadru mai larg, cred că, pentru că această comisie, chiar înainte să fiu eu în ea, a cerut un studiu în legătură cu fostul cod de conduită uh, și uh, din nou a cerut un studiu uh, de curând în legătură cu noul cod de conduită și acest studiu este destul de recent deci uh, încă uh, valabil, încă de actualitate și acolo s-a făcut o serie întreagă de recomandări de care nu s-a făcut, uh, nu s-a ținut cont. Chiar recomandări din primul studiu cerut de această comisie, dincolo de uși, politica ușilor turnante, e vorba și de călătorii, de interesele financiare, de decizii uh, legate de personal uh, care implică rude și așa mai departe. Deci cred că problema codului de conduită prezintă în continuare multă importanță uh, și această comisie trebuie să țină cont de aceasta în, în acordarea descărcării de gestiune și în participarea noastră la uh, rapoartele de la AFCO. În ceea ce privește ușile turnante, alături de zeci de alți deputați, am uh, semnat și eu o scrisoare trimisă în luna noiembrie anul trecut, adresată noi comisii, în care făceam câteva propuneri concrete. Uh, una dintre acestea era prelungirea perioadei de rezervă, o alta se referea la independența uh, acestui comitet de etică și, de asemenea, am făcut um, propuneri sau um, recomandări în legătură cu transparența, uh, dar și în legătură cu fenomenul de lobby. Oricum, uh, perioada trebuie să fie aceeași ca și uh, perioada acordării um, alocației de tranziție. Am primit un răspuns care s-a spus că ar costa prea mult și că nu este necesar. De atunci, ombudsmanul european uh, a acordat mult interes uh, politicii turnante și cred că, mai ales în ceea ce privește transparența, des a făcut o serie de recomandări care nu au fost uh, acceptate de președintele Comisiei și foarte recent doamna ombudsman a scris din nou o scrisoare președintelui Comisiei în care spune că, după părerea dânsei, e posibil, uh, mm, respectându-se astfel și uh, prevederile legate de datele personale, să um, se aibă o abordare proactivă în legătură cu deciziile privind ușile turnante. Deci, cred că problema este destul de gravă, pentru că dacă vedem care este reacția Comisiei până acum, care a fost reacția Comisiei până acum, uh, răspunsul a fost întotdeauna negativ. Deci, nu s-a făcut nimic, nu s-a făcut niciun pas în direcția dorită în studiul Comisiei noastre sau în direcția dorită de uh, Ombudsmanul European, care a făcut solicitări mai modeste. Deci, de exemplu, când vedem cum reacționează domnul comisar Timmermans, pentru că este de responsabilitatea lui, cred că ar fi bine la întâlnire cu dânsul să discutăm acest subiect, să cerem o revizuire a codului de conduită conform recomandărilor din uh, studiul uh, realizat de Comisia Cont, inclusiv în ceea ce privește politica ușilor turnante. Mulțumesc! Colegin Ayala Sender, bitte. Are cuvântul doamna Ayala Sender. Um, da, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc pentru aceste informații. Însă ceea ce se întâmplă este că am văzut care este reacția colegilor mei și anume că mai mult decât un studiu sau o prezentare a unor fapte care au avut loc, ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră, de fapt, sunt așa un fel de amendamente la codul de conduită. Și am vrea să înțelegem mai clar care sunt faptele pe care vă bizuiți în momentul în care faceți astfel de propuneri, pentru că noastră ne-ați făcut o prezentare rapidă, o enumerare rapidă a diferitelor cazuri, comisari, com, doamne comisari, doamne comisare, domn comisari. Uh, am observat că în unele cazuri uh, nu a fost nicio consecință și am observat că în alte cazuri se vorbește despre noi comisari. Uh, ați evocat anumite cazuri când un fost comisar a ajutat un nou comisar să aibă acces la un anumit post. Acum, bun, care sunt propunerile? Care sunt studiile uh, pe care vă bazați? Doar dacă studiați uh, ce anume fac comisarii, mie mi se pare că e un pic insuficient. Așa că am vrea să știm exact care este contextul istoric și dacă s-ar putea să fim așa mai, mai, mai riguroși. Din prezentarea făcută de dumneavoastră, de fapt, da, bun, e vorba de amendamente. Însă eu ce aș fi preferat este ca dumneavoastră să ne prezentați exact studiul. Iată, acestea sunt faptele și aș vrea să știu foarte bine care sunt aceste fapte. Și nu numai uh, în ceea ce privește comisare, ci și eventual și anumiți funcționari sau personalul. Care sunt lucrările pe care dumneavoastră le-ați făcut uh, uh, comparativ cu faptele, felul în care se aplică în mod concret aceste, aceste recomandări? Pentru că altfel uh, noi ar trebui să ne pronunțăm pe niște recomandări, dar fără să știm exact despre ce este vorba. Uitați, uh, dacă vorbim de comisarul pentru transporturi, nu? Bun. Dacă apoi a lucrat într-o companie, eu știu, nu știu, în regiunea Mării Baltice, care implica și o dimensiune de transporturi, eu aș vrea să înțeleg mai bine. Ce înseamnă să faci parte din Consiliul de Administrație a unei astfel de întreprinderi? În ce fel acest lucru ar putea afecta uh, uh, poziția sa. Iar în ceea ce privește propunerea făcută și anume uh, comparativ, deci perioada aceea de tranziție de 18 luni comparativ cu 3 ani, Bun, acum, dacă nu se obține un acord și dacă uh, comisarul respectiv nu își găsește o altă ocupație și primește în continuare această indemnitate, uh, trebuie să știm exact ce se întâmplă cu, comparativ cu cei care și-au găsit un alt loc de muncă remunerat. Însă știm că acest lucru face parte din, din acorduri, din textele care se aplică. Uh, ok, 18 luni se pare a fi o perioadă de tranziție de securitate. Uh, se poate merge până la 3 ani. Bun. Uh, ce fel de securitate poți să ai sau de siguranță poți să ai dacă nu utilizezi acele fonduri? Și un alt aspect Eu aș prefera să avem niște oameni care sunt uh, entuziasmați de proiectul european și care poate își găsesc niște locuri de muncă în care pot promova idealul european decât să fim uh, mereu confruntați cu eurosceptici. Așa că poate ar fi bine să putem identifica anumite din aceste poziții sau posturi care sunt uh, organizații, lobby și așa mai departe, care sunt pro europene. V-ați referit la uh, TTIP. Bun, există îngrijorări, îngrijorări legitime, eu nu le împărtășesc pe toate, însă aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Eu cred că aș fi, ar fi fost mult mai bine să ne prezentați mai în detaliu faptele, concret, și pe aceste fapte să puteți să vă bizuiți în momentul în care ne faceți propuneri. Deci eu asta aș vrea să cunosc mai bine, faptele. Colegii Toiro. Domnul Toiro. Ja, vielen Dank äh, zunächst mal. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc pentru că ați introdus acest subiect pe ordinea de zi, mulțumesc uh, și pentru studiul foarte interesant pe care l-ați prezentat. Aș avea două întrebări. În primul rând, uh, mă uh, refer la cazul comisarului Dali. Știu că s-a discutat atunci. Bine, eu vorbesc din ce știu eu, pentru că subiectul nu a fost oficial rezolvat nici până în ziua de astăzi. Dar mă interesează dacă un comisar ar putea fi mai bine protejat. Deci ce vreau eu să vă întreb pe dumneavoastră? Considerați că pentru comisar este clar ce au voie să facă și ce nu și, și um, credeți că pe viitor trebuie să acționăm pentru ca comisarii să nu fie puși de lobiști într-o situație care nu corespunde cu regulile? Aceasta ar fi prima întrebare. A doua întrebare. Dacă am calculat eu bine, dar nu știu dacă am reușit să scriu suficient de repede, ați vorbit de opt comisari, dar uh, eu mi-am notat numai patru nume. Ați putea să ne spuneți cine sunt ceilalți patru sau nu știți? Doamna Ken. To clarify, that was... Deci, voi încerca să clarific. E vorba de 8 posturi, uh, dar doar 4 comisari erau vizați pentru aceste 8 posturi. Thank you for the, um, thank you. Vă mulțumesc pentru întrebări. Mai întâi, um, ca să revin la situația reală. Îmi pare rău că astăzi n-am putut să fac o prezentare mai lungă, dar uh, raportul este lung și complet. Acolo se regăsesc uh, toate concluziile noastre și tot ce am uh, aflat. Um, <clears throat> am uh, citit procesele verbale ale uh, colegiului de comisari de mai multe luni de zile și în momentul în care am văzut că s-a autorizat un post, am cerut informații în legătură cu acesta în mod individual prin accesul la documente. Apoi am citit toate cele 98 de autorizări și am introdus aceste informații într-o bază de date și am uh, cu permisia doamnei președinte, pot să vă transmit linkul la această bază de date pentru că este disponibilă public. Astfel veți putea vedea toate informațiile pe care le avem la dispoziție. Anumiți comisari uh, au ocupat uh, posturi în învățământ, deci uh, sunt profesori uh, sau ceva de genul acesta, deci unii comisari nu ocupă posturi controversate, dar unii au ocupat astfel de posturi. Și doresc să-mi cer scuze comisiei și pentru faptul că am uh, Uh, aș fi putut să vă dau câteva copii din raport, dar din păcate trenul a întârziat, n-am putut trece pe la și de aceea nu le am acum cu mine, dar vi le pot trimite prin e-mail cu permisiunea doamnei președinte. Uh, ați uh, spus un lucru important în legătură cu perioada de 3 ani în loc de 18 luni. Um, codul de conduită este foarte vag, pentru că, pe de o parte, Comisia spune că obligația foștilor comisari de a acționa cu integritate este continuă și nu are un termen fix de, de încheiere, dar, pe de altă parte, solicitările concrete făcute cum ar fi ce să facă cu aceste noi posturi, sunt făcute doar în, 8, în următoarele 18 luni. Deci, există o nepotrivire între obligațiile concrete care durează 18 luni și uh, suma prevăzută de tranziție care este acordată timp de 3 ani. Pe de altă parte, acești comisari, după cum știți, Uh, se află la vârful ierarhiei lor de decizie în Uniunea Europeană. Sunt oameni foarte importanți. Unii um, nu au uh, făcut parte într o singură comisie, se află la comisie de 10-15 ani, deci au foarte multă putere, foarte multă influență, au rețele. Deci, puține posturi sunt așa de importante ca postul de comisar. Și de aceea cred că e bine nu doar să ne așteptăm din partea lor să respecte anumite reguli timp de 18 luni, ci timp de 3 ani, care este o perioadă potrivită, cred, uh, pentru importanța posturilor de comisari. Voi transmite linkul spre bază de date, veți putea să o consultați și veți vedea că numărul foștilor comisari care au, uh, acum uh, au intrat în think tank-uri pro-europene sunt destul de numeroși. Pentru a răspunde domnului Toerer, uh, și comisarul Dali a cerut autorizări pentru uh, vreo două posturi. Am, avem detalii pentru, pe, pe site-ul web, pe bază de date, dar întrebarea este dacă este suficient de clar ce poate fi autorizat și ce nu. Acest lucru este important. Cred că încă o dată Definițiile nu sunt clare în codul de conduită, deci regulile privind ușile turnante se uh, aplică tuturor ocupațiilor. Dar ce este ocupație? Un post plătit neapărat sau și un post uh, fără salariu? Deci unii foști comisari uh, au uh, făcut cereri în legătură cu posturi uh, în Consiliul de Administrație și așa mai departe, dar alții uh, se află în Consiliul de Administrație și nu au cerut autorizații. De aceea este clar că există o lipsă de claritate. Un exemplu, un exemplu bun este cel al fostului președinte al Comisiei, care este președinte onorariu al Comitetului Onorariu al uh, European Business Summit – un eveniment uh, foarte important anual la care participă companii mari și mulți comisari. Comisia a hotărât că acest, pentru acest post nu e nevoie de autorizație. A acceptat doar faptul că dânsul uh, a informat Comisia dar a cerut de asemenea și să intre în Consiliul de Administrație al Operei din Madrid și pentru asta a fost nevoie de autorizație. Deci, iată, e doar un exemplu. Mai sunt și altele. Deci, comisarii, poate chiar și comisia, nu înțelege exact, nu înțeleg exact uh, uh, ce posturi sunt acoperite de aceste reguli. Noi considerăm că toate noile posturi trebuie să facă obiectul unui proces de autorizare și astfel să scăpăm de această zonă gri. Ja. Stas. Domnul Stas. Voorzitter, eh, ik, ik wil uh, mevrouw Kan uh, bedanken voor, voor haar toelichting. Ik denk dat, uh, zoals... Doamna președinte, și la rândul meu aș dori să mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă. E acest lucru conține tot ceea ce am cerut noi la un moment dat și munca depusă de organizația dumneavoastră este importantă pentru că ne aduce informații în ceea ce privește slăbiciunile și neajunsurile regulamentelor actuale. Și dumneavoastră ați propus anumite amendamente și eu cred că acum a venit momentul potrivit să facem acest lucru. Joi vom avea o discuție cu domnul comisar Timmermans și va fi foarte interesantă munca noastră pentru această întâlnire. Noastră ați făcut un comentariu în momentul în care ați vorbit despre Comitetul Etic Ad Hoc și ați spus că s-au înregistrat progrese ca, și, ca urmare a intervenției uh, ombudsmanului, doamna O'Reilly și secretariatul a luat cunoștință de un schimb de uh, scrisori între domnul Juncker și doamna O'Reilly. Însă au fost foarte mari întârzieri în, uh, în răspunsurile reciproce. Iulie, septembrie, noiembrie. Uh, au fost aceste drumuri dus întors de scrisori. Acum, eu aș fi vrut să știu următorul lucru. Cum putem noi să cerem comisiei să fie mai proactivă, în așa fel încât avizul Comitetului Etic să fie publicat de asemenea și pe pagina Comisiei Europene, ca dovadă a transparenței? Uh, doamna președinte, poate că noastră uh, ne veți permite să continuăm această dezbatere pentru a obține un răspuns. Poate sunteți de acord cu interpretarea doamna O'Reilly, care spune că uh, de fapt, Comisia trebuie în acest caz să fie mai proactivă. Avizul Comitetului Etic, poate un pic, eu știu, reformulat, ar trebui să fie publicat. Așa a cerut media, doamna mediator. E o solicitare foarte clară și aș vrea să știu dacă și Comisia e de acord. Doamna Dlabaiova. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc și sunt încântată de această discuție și notez uh, ce s-a spus până acum și e clar că e vorba de acest lucru se aplică la uh, descărcarea pentru 2014 și notez și faptul că avem un schimb de opinii cu vicepreședintele Timmermans joi. Acum, câteva observații înainte de a pune întrebări. Într-o lume ideală, evident, noi am utilizat bunul simț, nu? l-am utilizat, acest bun simț, pentru a hotărâ ce înseamnă un conflict de interes și dacă se aplică sau nu. Dar uh, e clar că nu știu dacă acest lucru se aplică întotdeauna, uh, mai ales în domeniul politic. Și vreau să vă prezint un citat. Mi-aduc aminte că în momentul în care se vorbea despre corupție, se spunea că primul act de corupție a unei, a unei persoane publice este de a accepta uh, un, un, un job pentru care nu este competentă persoana respectivă. Deci, aici e clar că uh, dacă s-ar accepta un astfel de job pentru care nu ar avea competențele necesare, ar fi Uh, un prim act de corupție care s-ar putea aplica și pentru comisari. Noi clar că avem nevoie de reguli concrete, avem nevoie de regulamente concrete. Nu putem aplica aici bunul simț. Deci întrebarea mea este următoarea. Care ar fi cea mai bună sursă de inspirație sau cea mai bună practică în domeniu pentru a avea un nou cod de conduită aplicabil? Pentru că există un act de conduită în Canada, altul în SUA, Uh, și de asemenea, sectoarele comerciale trebuie să facă față sau întreprinderile trebuie să țină seama de acest lucru. După părerea dumneavoastră, cum ar trebui să facem? Doresc și eu să iau cuvântul. Dacă ar fi așa de simplu, nu am discutat în permanență despre acest subiect aici. A trecut aproximativ un an de când uh, a luat sfârșit mandatul Comisiei Barroso II și am fost destul de surprinsă să văd că sunt doar uh, patru comisari în această situație și plus încă doi care au fost refuzați. Deci că au fost în total șase comisari care au uh, încercat uh, să își găsească un post în domeniul privat sau chiar și-au găsit un post. Dacă mai trec, poate că peste șase luni ar trebui să mai uh, analizăm din nou acest dosar. Aș vrea să vă amintesc că, au trecut 20 de luni de când ce a încheiat mandatul Comisia Barroso și cred că cam toți comisarii și-au găsit un post pe undeva. Uh, vreau să atrag atenția asupra faptului că um, se pune problema în mod diferit. Sunt mulți care predau, mulți au intrat în uh, think tank-uri, asta se întâmplă, am văzut uh, că comisarii și învață foarte repede, cu cât îmbătrânesc mai mult, cu atât învață mai bine să se descurce cu regulile. Uh, și sigur că din uh, toate cunoștințele lor reușesc foarte bine să facă mulți bani, nu este totdeauna onorabil și noi cred că trebuie să fim foarte atenți Sigur că nu vreau eunuci pe posturi de comisar, știu că toți trebuie să aibă o șansă, dar trebuie uh, ca și cei uh, mai mici să aibă o șansă. Și asta nu este garantat în acest domeniu pe care trebuie noi să îl observăm acum. Eu v-aș ruga să ne uh, vorbiți încă o dată despre toate aceste think tank-uri. Ce fel de organizații sunt ele și ce se întâmplă concret cum, uh, cum estimați dumneavoastră ce se întâmplă ulterior, după 6-8 luni, cu cei care merg în think tank-uri? Aveți cuvântul. Thank you for the, thank you for the... Mulțumesc pentru aceste întrebări. În ceea ce privește cele mai bune practici, eu cred că nu e foarte ușor să te referi doar la un singur sistem care ar putea fi considerat în capitolul cele mai bune practici. E o zonă destul de nouă și cred că OCDE a făcut în acest sens foarte multe lucrări interesante, analizând regulile și încercând să disemineze cele mai bune practici. Și poate că ne aflăm în această situație, uh, dacă nu mă știu chiar s-a spus în raport, o situație în care trebuie să ne inspirăm din diferite sisteme pentru a găsi cele mai bune practici. Știu că nu e foarte popular să vorbești de multe ori de exemple care vin din SUA, Oamenii nu vor să, nu sunt de acord că Bruxelles ar putea fi comparat cu Washingtonul. Dar au existat multe lucrări făcute în acest sens de cealaltă parte a Atlanticului și pe tema aceasta a ușilor turnante și cred că da, aveți dreptate când spuneați că există exemple și în SUA, și în Canada, există și în alte regiuni în Europa și cred că trebuie să încercăm să ciugulim așa din diferitele posibilități, diferitele sisteme. Dar cred că trebuie să încercăm să avem și dorința aceasta de a fi cât mai bun cu putință. Comisia Europeană e de față acum și poate că o să ne spună, da, dar regulile noastre sunt mai bune comparativ cu mare parte din regulile în vigoare în Europa. Dar eu aș spune că, ok, bun, foarte bine și frumos, însă nu e suficient. Trebuie să încercăm întotdeauna să aspirăm să fim cei mai buni, cât mai buni cu putință și nu doar un pic mai bun decât ceilalți. Și asta înseamnă că ar fi chiar ok. Deci cred eu că cele mai bune practici eh, sunt, reprezintă un domeniu destul de complicat. Acum, pentru a răspunde doamnei președinte, noi am subliniat în deosebi uh, rolul sau posturile preluate de foști comisari. Dar, de fapt, au mai fost și alte roluri sau alte posturi care puneau probleme de asemenea. Din motive probabil diferite, dar au fost de asemenea identificate în raportul nostru. Acum, noi nu am merge așa de departe încât să spunem că da, acele roluri n-ar fi să fie autorizate sau acele solicitări n-ar fi să fie autorizate. Nu, dar suntem de părere că regulile nu au fost aplicate în mod tot atât de strict cum ar fi trebuit să fie. Deci, din nou, sunt acolo niște zone mai degrabă gri și uh, E adevărat că domeniul acesta al lobby-urilor și al think tank-urilor, în momentul în care se preia o poziție de um, consilier sau de președinte onorariu și așa mai departe, e destul de vag. Gândiți-vă și la fundații. Sunt fundații care sunt foarte active din punct de vedere politic. Și am fost surprinși că anumite autorizații au fost astfel acordate, plecând de la ideea că interzecția respectivă Um, controlează 70% din uh, acțiunile uh, din domeniul mass media, spre exemplu. Deci nu e neapărat o fundație care acționează în munca așa de natură caritabilă, ci o organizație cu legături foarte strânse față de întreprinderi, de mediul de afaceri. Deci, în acest sens, trebuie să analizăm foarte atent felul în care abordăm aceste think tank-uri. Apoi un alt aspect care a fost uh, uh, menționat cu domnul comisar Almunia. Uh, s-a desfășurat un studiu uh, realizat de o organizație de consultanță și studiul se axa pe politicile energetice și pe atitudinea întreprinderii Enel E adevărat că domnul Armonia nu avea acolo un post full-time, dar, din nou, în ne aflăm din nou în acea zonă un pic gri în care aceste think tank-uri plătesc o, un job cu muncă de consultanță fără ca regulile să fie prea clare. Uh, vă mulțumesc. De la Comisia Europeană are cuvântul doamna Glasburg, vă rog. Euh, merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă Can, pentru studiul dumneavoastră atât de complet. Comisia, evident, va răspunde scrisorii care sugerează aceste modificări și va răspunde acestui studiu. Ar fi multe de spus, așa cum spuneau și alți colegi aici, care sunt faptele care stau la baza acestei analize. Nu trebuie să uitați că sistemul etic ce se aplică comisarilor este înscris în tratat, articolul 245 din tratat, care prevede exact care sunt obligațiile de integritate și de discreție lăsate în seama foștilor comisari. Deci nu e neapărat de mirare faptul că uh, Comisia nu a luat prea multe decizii negative și nu e de mirare nici faptul că uh, unii comisari nu înștiințează despre acele activități care ar putea să reprezinte un conflict de interese comparativ cu fostul lor portofoliu sau comparativ cu obligațiile ce le revin. Pentru că știu foarte clar că sunt îndatoriri pe care trebuie să le respecte și știu foarte bine că în caz de infracțiune față de această obligație, articolul 247 al tratatului uh, sensizează direct Curtea Europeană de Justiție și pot fi aduși în justiție. Există un caz mai vechi a unui fost comisar care a fost atacat astfel în Curtea de Justiție pentru o activitate pe care dorea uh, să o uh, exercite și s-a retras pentru că și-a dat seama că Um, regulile trebuiau să fie aplicate. Și e clar că acești foști comisari știu foarte bine că nu au dreptul să se angajeze în activități contrare fostului lor portofoliu. Acum, din numărul de, de, de, de solicitări notificate și autorizate, 8 dintre ele, așa cum spune studiul, ar fi n-ar fi trebuit să fie autorizate. Eu aș spune că e mai degrabă un rezultat bun, pentru că ar trebui deja să fim de acord asupra criteriilor utilizate de autorii acestui studiu, care nu au explicat prea bine în ce sens, în ce fel aceste activități puneau probleme. Deci ar trebui să aprofundăm exact, ca să știm exact care ar fi fost riscul de conflicte de interese care ar fi uh, motivat faptul că activitatea respectivă nu trebuia să fie autorizată. E clar că trebuie un conflict de interes cu fostul portofoliu, fără de care Comisia n-ar fi autorizat postul respectiv. Deci care este conflictul de interese așa mai larg care ar putea fi pus sub semnul întrebării? Simplul fapt de a spune că niciun fel de activitate în domeniul privat n-ar trebui să fie autorizată uh, unui fost comisar, mie mi se pare că merge un pic mai departe decât ceea ce uh, este prevăzut în cadrul etic aplicabil foștilor comisari, pentru că experiența lor, expertiza lor poate fi utilă în mediul de afaceri și uh, în cadrul OCDE există un studiu foarte interesant, a devenit chiar un text de referință și care precizează în mod foarte clar că interdicțiile și restricțiile trebuie să fie proporționale față de risc, față de eventualul conflict de interese ce ar putea apărea. Putea apărea. Deci comisia este deosebit de atentă și uh, este foarte riguroasă și nu autorizează vreo activitate care să prezinte fie un conflict de interes cu postul portofoliu, fie un conflict de interes cu interesele mai largi ale Uniunii Europene. Și în mod clar, în acest spirit acționează și lucrează Comisia Europeană. Însă noi vom răspunde la aceste sugestii de modificări și la aceste amendamente. Însă trebuie să amintim faptul că în ceea ce privește ideea aceasta care revine deseori, și anume un comitet etic independent, total extern, eh, da, e o idee frumușică, numai că eh, Comisia a propus acum câțiva ani de zile un comitet interinstituțional, un comitet etic interinstituțional, însă a fost refuzat și de Parlament și de Consiliu. Și de altfel, eh, e destul de greu de instaurat un astfel de comitet. Deci comisia, fără a mai aștepta eventuală ipoteza unui comitet inter- etic interinstituțional, a instaurat ea însăși un comitet etic și a revizuit felul în care acesta este uh, uh, compus, pentru că inițial era compus de doi foști comisari și de un membru extern și ne-am dat seama pe parcurs că acest lucru ar putea să dea impresia că lipsește independența necesară și uh, atunci uh, s-ar putea ca o, un fost comisar să nu aibă o poziție suficient de strictă față de un fost coleg. Deci, această poziție a comitetului a fost revizuită. Există un judecător de la Curtea de Justiție, un fost membru al Parlamentului European, un fost director general al Comisiei de ce? Pentru că în momentul în care vrei să evaluezi riscul de conflict de interese, trebuie să înțelegi exact mecanismul portofoliului respectiv și activitățile respective care erau desfășurate în cadrul acelui portofoliu. Deci e foarte important să ai niște oameni care înțeleg exact uh, dacă avem numai niște experți din afară care nu știu exact cum funcționează instituțiile europene, eu cred că niciun fel de comitet etic n-ar mai exista, pentru că uitați-vă, sistemul din Regatul Unit e vorba de oameni care sunt în domeniu și care sunt în măsură să aprecieze activitățile foștilor, uh, foștilor colegi. Deci, acum, evident, da, într-o lume perfectă, dar per, cuvântul perfect nu se aplică lumii în care trăim, noi a, am vrut să avem această obligație de înștiințare din partea foștilor, foștilor comisari și comisarii știu acest lucru din câte am înțeles, doamna Can spunea că activitățile nu au fost notificate sau solicitările n-au fost oficiale. Noi am uh, găsit doar o singură activitate care poate ar fi trebuit să fi fost notificată și n-a fost și am cerut acest lucru comisarului, fostului comisar respectiv să o facă, dar era vorba de un think tank, nu era vorba nici de un consiliu de administrație, un întreprinderi private, niciun fel de activitate care să fi pus vreun risc să fie implicat vreun risc major de, eu știu, conflicte de interese sau pentru instituțiile europene. Nu. Deci, raportul nu e neapărat foarte dramatic în momentul în care ne uităm la rezultate. Doar patru comisari ar fi putut să fie angajați în opt activități uh, care nu ar fi convenit, dar asta în funcție de criteriile utilizate de autorii raportului. Acum, noi n-am înțeles prea bine, sau mă rog, în orice caz nu împărtășim neapărat această analiză, uh, în orice caz, analiza aceasta este în curs de desfășurare și evident nu eu mă pot pronunța acum, nu vă pot da un răspuns final, ci va trebui să fie apreciat la nivel politic și sub controlul doamnei vicepreședinte Gheorgheva, domnului vicepreședinte Timmermans, ei vor analiza toate aceste aspecte și vor trage concluzii. Eu cred că uh, în trecut Comisia a demonstrat deja dorința sa de a îmbunătăți cât mai mult cu putință transparență. Aveți acum o pagină internet cu un link direct uh, către procesele verbale care indică exact numele comisarului, activitățile, condițiile, data procesului verbal și așa mai departe. Deci de fiecare dată când doamna Can și cred că e clienta noastră principală a solicitat accesul la informații, l-a obținut. Deci 52 de solicitări de acces la documente de vorba de peste 200 de documente, dacă nu mă înșel, 190 parcă. Noi întotdeauna am răspuns și am răspuns la timp, cu toată transparența necesară, așa că, sincer, nu cred că putem ataca ă, comisia și să-i se reproșeze că n-ar fi transparentă. Dacă vă gândiți că eventual, eu știu, cetățeanul european ar dori să citească uh, toate notificările, toate înștiințările și așa mai departe, în orice caz, uh, de câte ori se accesează pagina noastră de transparență, nu ajungem chiar la această concluzie, că toată lumea își dorește să le citească. Dar oricum, noi suntem transparenți, indicăm exact procesele verbale și nu cred că există vreo altă instituție europeană care să fie atât de transparentă. Și uh, chiar și la nivel de state membre. Eu cred că suntem tot atât de transparenți uh, cât uh, cele mai, precum cele mai bune sisteme europene care există. În orice caz, deocamdată n-ar mai, n-ar mai fi multe de adăugat. Vom reveni uh, către dumneavoastră în cazul în care ar mai fi observații sau întrebări. Vă mulțumesc. Niciodată nu vom considera că ne pierdem timpul atunci când discutăm despre codul de conduită al comisarilor. Din experiență știm că atunci când cifrele arată că merită să te ocupi de un subiect, e deja prea târziu să te ocupi de el și când te apuci prea devreme de treabă, e greu să obții un rezultat. Date fiind toate acestea, vreau să vă spun că mi se pare că studiul este foarte interesant și că e clar că e vorba de un subiect care trebuie ținut sub observație în continuare și vă asigur că noi o vom face. Și vreau să-i mulțumesc mult de tot doamnei Ken trag concluzia că veți face și un update după această perioadă celebră de 18 luni, care ne sperie pe toți și, uh, stimată reprezentanta Comisiei, nu e vorba aici de niciun fel de reproșuri, ci e vorba de observarea unei evoluții. Poate că suntem singurii care fac această monitorizare, dar cred că e foarte bine ca ea să fie făcută intră în contextul de transparență și în contextul egalității de șanse. Pentru toți cei din acest sector e un subiect extrem de important și uh, vă împărtășesc opinia. Sunt rezultate foarte importante, foarte importante uh, și e clar că în unele cazuri e nevoie de un follow-up uh, indiscutabil. În rest, va trebui să vedem cum evoluează situația. Vă mulțumesc foarte mult tuturor, ne vedem mâine dimineață la ora 9, din păcate tot în această sală unde este atât de frig, ca să votăm avizul domnului Tamaș Deutsch. Vă urez o seară frumoasă, ședința se suspendă.